Since Human Service. I'm here for the first point on the ID culture. Okay, perfect. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Dragi colegi, este 9 și 3 minute și trebuie să începem. Primul punct de pe ordinea de zi, avem adoptarea ordinii de zi. Nu am nicio dorință de modificări, așa că se adoptă astfel ordinea de zi. Trecem la punctul 2 acum comunicări ale președinției. În primul rând, vreau să vă spun că această ședință este transmisă live pe internet și vreau să vă rog de aceea să vorbiți rar pentru ca să poată să facă față interpretarea și pentru ca să vă poată auzi, bineînțeles, toată lumea. Vreau să salut toți uh, ascultătorii noștri de la Palermo la Helsinki, de la Lüneburg la Lisabona. Aș vrea să vă mai uh, informez de asemenea că avem un workshop pe relații economice și comerciale cu țările din Golf, care va avea loc miercuri 18 octombrie de la ora 15 la 18.30 și va fi co prezidat uh, de doamna Saifi, care este uh, vicepreședinte și raportor pe țările din Golf. Trecem la punctul 3 acum. Situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. În primul rând avem noua metodă de calcul. Uh, raportorul nostru Cico a, a stabilit acest lucru și vreau să-i dau domnul Cicu, vreau să-i dau cuvântul domnului Salvatore Cicu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Dacă dumneavoastră sunteți de acord, aș vrea să trec rapid în revistă ce s-a întâmplat din momentul în care a fost depusă propunerea Comisiei în noiembrie 2016, propunere care modifică articolul 2.6 din regulamentul antidumping de bază și până în momentul <clears throat> în care s-a ajuns la discuția uh, despre țările care au economie de piață și cele care nu sunt considerate ca o economie de piață, de unde și noțiunea de țară de referință. Ambiguitatea protocolului de uh, aderare a, la OMC a uh, Chile făcea că s-a făcut o interpretare restrictivă și s-a ajuns la o non-conformitate cu actualul regulament, mai precis cu articolul 2.6 și mai precis cu principiile și normele Organizației Mondiale a Comerțului. Propunerea cea nouă nu mai ține cont de această distinție și face mai degrabă deosebirea între țările care sunt membre la OMC și cele care nu sunt membre. Mai ales cele care au ales să aprobe și să aplice noua metodologie și cele care nu o fac. Există această posibilitate de a nu folosi metodologia standard pentru țările care sunt membre OMC și acum există o tehnologie alternativă atunci când condițiile sunt îndeplinite și în cazul în care în țara terță se pot crea distorsionări semnificative ale concurenței. Să ne aducem aminte de evaluarea pe care a făcut-o comisia noastră într-o primă instanță, evaluarea pe care au făcut-o toți colegii. Da, exista un sentiment de neîncredere, o evaluare nu prea um, plăcută și nu ne-am dorit să acceptăm uh, această propunere așa cum arăta ea inițial. Dar după ce a mai trecut timpul, eu cred că am făcut o muncă de calitate. Uh, și noi am uh, făcut o analiză, am uh, făcut propuneri de îmbunătățire, de uh, consolidare, uh, am dorit să găsim un echilibru ca până la urmă să putem să acceptăm o propunere de integrare și ne-am concentrat pe uh, acele elemente care puteau să permită o clarificare a întregului text. Am discutat uh, și cu reprezentanții Consiliului, dragi colegi, și știu că ei aveau o singură prioritate, și anume să aibă un instrument cât mai eficient cu putință care să permită protejarea intereselor industriei europene față de concurența deloială munca Parlamentului să ne aducem aminte de context. Uh, la Consiliu, propunerea Comisiei fusese foarte bine acceptată. Noi am cerut o listă de criterii mai lungă știind că acest concept al distorsionării semnificative era conceptul cheie. Am vorbit despre uh, dreptul uh, falimentului, despre dreptul bancar, am vorbit despre dinamica salariilor și aici deschid o paranteză, pentru prima oară am inclus și aspectul social. Cred că acum acest raport al Comisiei despre cele terțe are o nouă forță, o nouă structură și, de fapt, acesta este veriga întregului lanț. Avem astfel toate elementele de probă necesare industriei. Și să nu uităm faptul că raportul comisiei, în textul pe care tot aceasta din urmă l-a propus, exista și uh, o putere discreționară, nimic nu era obligatoriu. Toate dispozițiile erau facultative. Noi spunem acum că elementele de probă trebuie să fie obligatorii, pentru că reprezintă realitatea. Și am scris și insist că nicio cheltuială suplimentară, nicio cheltuială suplimentară nu trebuie să fie suportată de industria noastră. Uh, să nu existe vreo uh, uh, cheltuială din cauza uh, sarcinii probei, chiar și ulterior. Știind că am inclus și un considerent în care scrie negru pe alb că chiar dacă există anumite costuri, acestea nu trebuie niciun caz să fie uh, suportate de industria noastră. Am stabilit și mecanisme de cooperare între instituții, chiar în text. Și în declarația Comisiei anexată la text se dă Parlamentului și Consiliului posibilitatea de a face o estimare, de a-și exprima poziția și de a contribui la diferitele situații care pot apărea. Dacă, de exemplu, ne găsim într-o situație de nonconformitate sau de uh, neverificare a anumitor uh, condiții punctuale, trebuie tot timpul să existe un dialog între instituții pentru a putea răspunde cât mai bine uh, situație în parte și pentru a ști care este instrumentul cel mai potrivit de folosit am cerut ca mai multe considerente să se transforme în articole din textul de bază. Știm că există mai multe uh, negocieri în curs, dar noi vrem ca evaluarea să fie eficientă și să avem aceeași structură în întregul text și o foarte bună coerență între articole. Ce am obținut? în concluzie. Pentru prima oară, și acesta este un rezultat remarcabil, pentru prima oară în legislația comercială am inclus elemente socioambientale, care au, bineînțeles, o valoare politică, dar au și uh, o eficiență foarte mare pentru a determina valoarea. Eu cred așadar că este o victorie uh, foarte mare pentru noi. Am reușit de asemenea să găsim o formulare în ce privește uh, uh, costul probei. A fost nevoie de un trilog suplimentar, dar vedeți, datorită acestui trilog suplimentar am reușit să ajungem la o formulare mult mai satisfăcătoare uh, la sfârșitul eforturilor noastre. În concluzie, un rezultat de mai mare încredere, un text uh, mai clar, care inspiră încredere și care s-a bucurat și de sprijinul întregii industriei europene, care până la urmă este principala beneficiară a instrumentului antidumping. Și ei inițial fusese foarte uh, uh, supărați de propunerea comisiei, dar acum sprijină versiunea definitivă a textului. Ne bucurăm că acest text va putea deja să fie aplicat procedurilor antidumping din 2018. Mulțumim tuturor pentru capacitatea de a fi constructiv, pentru cum au cooperat și mulțumiri speciale dumneavoastră, domnule președinte Lange, pentru munca extraordinară pe care ați desfășurat. Ați fost regizorul acestor negocieri și vă mulțumesc pentru acest rezultat important. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cicu, și vreau să transmit înapoi și eu mulțumirile mele către dumneavoastră, pentru că eu cred că dumneavoastră v-ați ocupat foarte intens și serios cu acest subiect și ați găsit echilibrul între forța de impunere și în același timp uh, o bună înțelegere a tuturor. Acum uh, cred că pot spune că Parlamentul este mândru că am ajuns la acest nivel legislativ în dosarul dumneavoastră. Mâine vom vota. Textele le găsiți pe pagina noastră web. Vom vota despre textul acesta și, după cum a zis și raportorul înainte, există câteva explicații și declarații explicative ale Comisiei, o scrisoare a Comisiei și aceste documente le găsiți acolo. Mai avem un al doilea trilog însă, care nu este neapărat pe rol, dar care mai există, e mai corect să spunem. E vorba de trilogul cu privire la modernizarea instrumentelor uh, comerciale care până acum nu a fost foarte plin de viață. Acum, sub președinția estonă, o să încercăm să facem o nouă încercare. Pe 18 octombrie există un nou trilog de modernizare și președinția estoniană a scris-o și în um, documentul final la trilog că modernizarea trebuie să se încheie la sfârșitul anului. Să vedem dacă se reușește acest obiectiv. Vă mulțumesc foarte mult. Acum încheiem punctul acesta și trecem la punctul 4. E vorba de o inițiativă a Uniunii Europene a, pentru Alianța Mondială pentru un Comerț fără tortură. A fost uh, exprimată această inițiativă pe 18 septembrie la New York și desigur ne bazăm aici și pe legislația pe care am adoptat-o noi în ultimii ani. Raportoarea noastră a fost aici Maritie Șache și vreau să-i dau cuvântul dânsei. Uh, Mulțumesc foarte mult, este foarte plăcut să vedem modul în care munca noastră de a actualiza instrumentul antitortură s-a transpus într-o inițiativă multilaterală condusă de UE dar în parteneriat cu Argentina și Mongolia. La adunarea generală ONU, comisarul Malmström a discutat cu experți care erau și experți, dar și uh, victime ale torturii și au lansat această alianță la ONU au participat foarte mulți uh, diplomați și miniștri din multe din cele 59 de țări care acum sunt semnatarele inițiale ale acestei alianțe. A fost un eveniment foarte cu o mare putere care a arătat modul în care munca noastră de a ridica ștacheta și de a folosi uh, Uh, regulile comerciale pentru a îmbunătăți starea drepturilor omului face o diferență pentru oameni. Un domn a vorbit despre faptul că tatăl său a fost uh, torturat până a murit, înainte ca el să se nască și de asemenea a fost o doamnă care a vorbit despre experiența personală cu tortura în Iran. A fost, deci, uh, un impact puternic la lansarea alianței, dar este doar începutul și speranța noastră este uh, că eurodeputații pot și ei să facă ceva, pentru că scopul este de a crește alianța, de a convinge din ce în ce mai multe țări să semneze această alianță și poate chiar să înceapă să se gândească la o inițiativă la nivelul ONU care să poată fi adoptată peste câțiva ani, ceva o convenție sau ceva asemănător. Dacă este cineva interesat, vă stau la dispoziție pentru amănunte, dar cred că important este să subliniem că am demonstrat un rol de conducere și am aplicat aceste uh, legi cu sprijinul uh, altor țări. Mulțumesc! Uh, Iar acum vreau să-i dau cuvântul lui Hilde Hardeman. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eh, deputați. Doamnă Șache, suntem perfect de acord cu evaluarea dumneavoastră că lansarea Alianței Globale la New York a fost un eveniment crucial și că UE a avut un rol de conducere. Așa cum ați spus, numărul de participanți a fost foarte mare, cu reprezentanți ai celor 58 de state care au fost de acord să fie incluse în această alianță, mai multe ONG-uri și oameni care au fost direct vizați și care uneori au plătit cu viața pentru existența acestui comerț imoral. Așa cum ați spus, evenimentul a fost deschis de doamna comisar Malmström. Mai multe state au participat și au uh, avut declarații pentru a-și exprima sprijinul pentru alianță și pentru a sublinia importanța unității pentru extinderea inițiativei. Vrem să vă mulțumim personal și Comisiei INTA pentru sprijinul acordat la New York pentru această inițiativă și sperăm să putem conta pe sprijinul dumneavoastră în continuare pentru acest regulament și pentru eforturile noastre comune de a încuraja țări terțe să dezvolte și să adopte legislație similară. Țările prezente s-au angajat să dezvolte și să pună în aplicare propria legislație în anii care urmează, pentru a opri exportul de bunuri care ar putea fi folosite pentru tortură sau pentru pedapsa cu moartea. Serviciul pentru instrumentul de politică externă și toate celelalte servicii ale Comisiei explorează modul în care putem uh, folosi programele existente, programele externe, pentru a oferi asistență și sprijin țărilor care uh, și-au asumat acest angajament și, bineînțeles, pe lângă asta, sprijin politic pentru a extinde alianța este un lucru esențial. Obiectivul nostru foarte concret în acest moment este să facilităm oferirea de asistență tehnică, schimbul de bune practici între țările membre ale alianței și de aceea încercăm să prevedem un atelier de lucru cu experți relevanți din țările membre la, în Bruxelles în prima jumătate a anului 2018, dar vrem să oferim și asistență uh, directă. După cum am spus, sprijinul dumneavoastră politic este foarte valoros, este esențial și o să vă ținem la curent cu pașii următori și vă mulțumim încă o dată pentru sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, vom urmări mai departe punctul de care vorbiți și sper să putem să ne aducem contribuția, așa cum a zis-o și Maritie, pentru ca să devină cu adevărat o inițiativă a ONU. Sunt foarte bucuros că putem să avem aici un exemplu în care Uniunea Europeană a arătat cu adevărat leadership și în care vom avea un comerț bazat pe calitate, pe valoare. Există foarte mulți care tot critică politica comercială a Uniunii Europene, dar la un moment dat trebuie să acceptăm că pe baza legislației noastre, pe baza politicii noastre și mai ales cea a Parlamentului European, inițiativele pentru uh, politica, o, o politică comercială de valoare au fost deja inițiate și mi se pare că avem aici un exemplu foarte bun pentru faptul că Uniunea Europeană, dincolo de politica comercială, poate să aducă și îmbunătățiri pentru oameni, pentru calitatea lor de viață. Mulțumesc foarte mult raportoarei și mulțumesc și doamnei Haden. Acum trecem la punctul 5. E vorba de comisie care pe 13 septembrie a luat poziție în, prin discursul despre starea Uniunii uh, a domnului Juncker și a definit din nou prioritățile comerciale. A spus de asemenea că politica comercială devine din nou o prioritate și a înaintat mai multe inițiative pe care le vom uh, dezbate și noi. Dar uh, toate inițiativele acestea însumate sunt până la urmă o continuare a inițiativei pentru globalizare în domeniul comerțului și a existat o comunicare suplimentară pe care am primit-o și s-a concretizat abordarea. Despre abordarea aceasta vreau să spun că avem pe de o parte globalizarea cu uh, provocările pe care le aduce ea pozitive de asemenea, dar și cu consecințele negative în același timp am salutat inițiativa Comisiei chiar uh, prima dată când a fost lansată și acum suntem uh, foarte interesați să vedem cum se continuă, cum se concretizează abordarea deja inițiată acum uh, câțiva ani și mă bucur foarte mult că directorul general adjunct Ius Corte, care ne este foarte cunoscut deja, este aici la noi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc în această dimineață despre pachetul comercial din starea Uniunii. După cum știți, președintele a ținut un discurs în urmă cu aproape o lună și are perfectă dreptate. Comerțul este o parte semnificativă a discursului. Nu doar că a fost un discurs foarte bun, bineînțeles, dar interesant este că și Comisia în aceeași zi a venit cu un pachet de propuneri și în acest pachet uh, există opt propuneri pe care o să le detaliez mai târziu, dar într-un fel constituie cele mai recente puncte de vedere ale Comisiei în ceea ce privește globalizarea și constituie de asemenea și reacția noastră față de ceea ce se întâmplă în lume. Într-o lume care se schimbă foarte rapid și care oferă multe provocări și, de asemenea, reacționează și la ce s-a întâmplat uh, în Uniunea Europeană în ultimii ani, când politica comercială a devenit un subiect controversat. De asemenea, așa cum ați spus, este o urmare a documentului de reflecție adoptat în mai în ceea ce privește globalizarea în general. Deci, fără îndoială, este un pachet important de uh, propuneri concrete care acum sunt uh, avansate în sistem, prin, uh, inclusiv prin Parlament. Și astăzi vreau să subliniez filozofia care stă la baza acestei, uh, acestui pachet. 8 măsuri, 3 recomandări pentru directive de negociere, deci proiecte de mandat, mandate pentru Australia, Noua Zeelandă și uh, Curtea Internațională Multilaterală de Investiții. Există o uh, inițiativă care reflectă gândirea politică. În al treilea rând a existat un, progres, un raport de progres în ceea ce privește comerțul pentru uh, comunicare, care a fost lansat de doamna comisar Malmström care ne-a promis că după 2 ani se va face un exercițiu de evaluare, ceea ce se face și acum. Și este important să nu uităm că acest document rămâne la baza gândirii Comisiei în ceea ce privește politica comercială. Uh, s-a făcut și o propunere de a se înființa un grup de experți care să ajute Comisia în negocierea politicilor comerciale și apoi această comunicare generală care se numește o politică comercială echilibrată și progresivă pentru a profita de globalizare. Și acest document constituie documentul de politică general care reunește toate cele șapte puncte într-o manieră coerentă. Um, Bineînțeles, aveți foarte multe uh, pe cap, multe propuneri care trebuie discutate, dar cred că n-ar trebui să discutăm uh, Uh, negocierile pentru diversele acorduri de liber schimb cu Mercosur, cu Mexic, care urmează să fie finalizate până la finalul anului. De asemenea, lucrăm și la Singapore, Vietnam, Japonia, deci este o agendă extrem de ambițioasă. În al doilea rând, vreau să vă spun punctele de vedere care stau la baza acestui pachet politic. Bineînțeles, recunoaștem faptul că comerțul nu este un obiectiv în sine, firește. Este considerat drept un, o locomotivă esențială pentru o Uniune Europeană prosperă. Și de multe ori ați auzit că mai bine 30 de milioane de locuri de muncă sunt susținute în UE de exporturile către restul lumii. De aceea, o economie integrată global uh, este în continuare în beneficiul companiilor și consumatorilor și cetățenilor europeni. Dar, și aici apar uh, ideile noi din acest pachet, bineînțeles, comerțul internațional trebuie să fie uh, modelat pentru a ne asigura că este corect. Și președintele însuși a vorbit foarte adesea despre Europa care protejează. Suntem pro-comerț, suntem uh, deschiși, dar nu suntem naivi. Pentru a face toate astea, Uniunea Europeană trebuie să continue să susțină un sistem comercial deschis și bazat pe reguli, cu OMC-ul în centru și UE trebuie să preia conducerea dacă ceilalți actori nu doresc să avanseze această agendă. Și asta s-a spus uh, și ieri și alalteri în pregătirea pentru conferința de la Buenos Aires uh, până la finalul anului. Cred că președintele n-a vorbit și de președintele Bush, îmi cer scuze, nu Bush, ci Trump, uh, Uh, nu l-a menționat niciodată în discurs, a vorbit uh, foarte întreagă despre Brexit, dar dacă citim printre rânduri e foarte clar că aceste două provocări uh, sunt luate în calcul în toată activitatea noastră. După cum am spus, propunerile pleacă de la documentul Ceciliei Malmström, care a fost publicat în octombrie 2015, Comerț pentru toți, și care vorbește despre um, rezolvarea noilor provocări, dar strategia esențială rămâne. Vrem un comerț echitabil bazat pe reguli care să respecte standardele europene de mediu sau de protecție socială și a muncii și care respectă valorile esențiale ale UE. Raportul analizează Uh, ceea ce s-a realizat până acum și poate ce nu a mers atât de bine confirmă orientările de politici stabilite deci în 2015 și privește și către viitor. Și printre aceste priviri către viitor o să vă atrag atenția asupra unui alt raport pe care Comisia îl va prezenta în noiembrie, un raport dedicat uh, în mod specific punerii în aplicare a tuturor acordurilor de liber schimb care au fost încheiate până în acest moment. Și acest raport, uh, în acest moment, trece prin mecanismele Comisiei Europene pentru adoptare și ar trebui să-l primiți undeva la începutul lunii noiembrie. Și se face o evaluare a fiecărui uh, acord de liber schimb pe baza acestor uh, criterii. Și vedem că suntem ambițioși în negocierea de acorduri noi, dar vrem să vedem și că acordurile deja existente funcționează. Și dacă nu funcționează, atunci o să facem ceva. Și acest raport va fi un raport anual. Și este și un moment bun pentru Parlament și pentru celelalte instituții și actorii interesați să se gândească la punerea în aplicare a acestor uh, acorduri pe teren. În final, vreau să mă refer la alte două subiecte importante. Arhitectura acordurilor comerciale, în primul rând, și în al doilea rând transparența, care sunt incluse în acest pachet. Cred că am discutat în urmă cu câteva luni la această comisie care sunt consecințele care ar trebui trase din avizul Curții de Justiție referitor la acordul UE-Singapore care a fost emis în mai. Poate vă amintiți că aproape toate elementele din uh, acordul cu Singapore uh, țin de competențele UE. Există doar două excepții, un portofoliu de investiții și rezolvarea de dispute între investitorii străini și state. Comisia a încercat să vă ofere dumneavoastră și statelor membre timp suficient pentru a ne gândi cum să reacționăm față de acest aviz, cum să uh, găsim posibilitățile de a evita problemele din uh, trecut și dificultățile pe care le-am avut, spre exemplu, cu CETA și cum, în același timp, să ne dăm seama că este un subiect super politic în care miniștrii și parlamentele vor fi extrem de interesați. Ceea ce am făcut cu statele membre a fost să ne prezentăm ideile pentru cea mai bună arhitectură a viitoarelor acorduri cu UE uh, și, în special, unde să introducem protecția investițiilor și ce să facem cu ea. Acest proces încă nu s-a finalizat, este în plină derulare și asta explică de asemenea și de ce atunci când ne uităm la mandatele care au fost emise pentru uh, acordurile cu Noua Zeelandă și Australia, nu veți găsi partea legată de protecția investițiilor. Asta nu înseamnă că aceste părți nu vor uh, veni niciodată. Dezbaterile sunt în plină derulare. Testăm apele cu statele membre pentru a vedea în ce măsură există interes de a acoperi și protecția investițiilor și portofoliul de investiții cu țări precum Australia și Noua Zeelandă. Și în acest caz, dacă ajungem la această concluzie, vom veni cu un al doilea set de mandate care să acopere și aceste puncte. Este foarte important pentru noi să știm că statele membre sunt interesate să acopere aceste domenii de politici. De ce? Pentru că aceste aspecte ale viitoarelor acorduri comerciale vor fi amestecate cumva și de aceea vom dori două acorduri uh, o parte care să fie clasicul acord cu competențe UE, clasic, dar foarte ambițios și extins ca sferă de aplicare, pentru că, așa cum am spus, Comisia a pus totul în seama UE, cu excepția acestor două aspecte, și apoi un al doilea acord, un acord uh, uh mixt care să acopere și aceste două aspecte. Deci este extrem de important pentru noi să știm uh, și care este părerea Parlamentului, pentru că în continuare ne gândim cum să procedăm. Dar în același timp vrem să ne mișcăm repede cu Australia și Noua Zeelandă și n-am vrut nici să așteptăm prea mult venind cu uh, aceste mandate. Bineînțeles, uh, din punct de vedere politic și motivul pentru care ne mișcăm atât de uh, lent și cu atât de multă sensibilitate este rolul parlamentelor europene. Comisia nu vrea să se considere că încercăm să uzurpăm rolul parlamentelor euro- uh, din parlamentelor naționale. Uh, pentru că până la urmă este un test al democrației. Uh, democrația în UE este garantată de uh, tratate, în primul rând de dumneavoastră, dar și de miniștrii care vin la Bruxelles, pentru că toți trebuie să aibă un mandat din partea parlamentelor naționale și tocmai de aceea cred că dezbaterea s-a îndepărtat cumva după TTIP și după CETA și oamenii au senzația că uh, Ratificarea uh, din partea Parlamentului este garanția supremă a democrației. Ăsta nu e punctul nostru de vedere, dar în același timp trebuie să înarmăm uh, guvernele naționale să discute aceste lucruri cu parlamentele naționale. Tocmai de aceea transparența este atât de importantă. Tocmai de aceea am vrut să finalizez, să închei cu transparența. În special cu publicarea mandatelor pentru Curtea Internațională uh, Uh, de investiții care au fost uh, publicate și v-au fost trimise și dumneavoastră și parlamentelor naționale. Nu a fost un pas primit cu bucurie de statele membre, sau cel puțin nu de toate statele membre, dar Comisia a considerat că este esențial. În primul rând pentru a arăta că nu avem nimic de ascuns și suntem pe deplin transparenți și în al doilea rând pentru că multe dintre aceste mandate apar în presă oricum, uh, și în al treilea rând, și cel mai important, să ajutăm statele membre cu parlamentele lor într-o etapă cât mai timpurie. Asta este esențial și lucrăm cu statele membre pentru a ne asigura că cele care nu și-au asumat toate aceste uh, lucruri vor discuta de la bun început cu parlamentele lor uh, propunerile comisiei. Cred că acest lucru este important și un ultim punct cu transparența. Pachetul a stabilit un nou, a înființat un nou grup de experți cu ONG-uri și societatea civilă, un grup de experți care să consilieze Comisia în negocierile privind politicile comerciale și în implementarea acordurilor de liber schimb. Acest grup trebuie să treacă printr-un număr de pași prin uh, Comisie a fost publicat uh, un apel de interes uh, care este și pe site-ul Comisiei pentru organizațiile care sunt interesate să participe și care pot să candideze până pe 31 octombrie. Apoi va exista o evaluare internă la nivelul Comisiei pentru a selecta cei mai buni candidați cu putință și sperăm ca acest grup să înceapă să funcționeze la începutul anului 2018. Grupul nu va înlocui Uh, dialogul existent cu societatea civilă, care cred că a avut o reuniune săptămâna trecută, este un grup suplimentar care va fi înființat. Vă mulțumesc foarte mult, m-am lungit destul, dar sper că am reușit să vă pun la curent cu punctele politice principale ale pachetului și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. So, uh... Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să pună întrebări sau cine dorește să facă comentarii, vă rog? Mulți, toți. Notăm pe cine dorește să ia cuvântul și dumneavoastră. and Lama. No. Okay, so then I will close the list. Bine, atunci se închide lista vorbitorilor. Cam trei minute maxim pentru fiecare. Inma, te rog. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte frumos, domnule Corte, pentru acest rezumat extraordinar a politicii Comisiei în acest domeniu. Vreau să vă felicit pentru două motive. În primul rând, pentru că mondializarea a devenit în sfârșit o prioritate și trebuie să avem un răspuns pe măsură în politica noastră comercială ca să atingem obiectivele pe care noi le dorim de la mondializare. Și mi se pare foarte important să recunoaștem faptul că în sfârșit Comisia a ținut cont de acest lucru. Mă bucur de asemenea că, așa cum a cerut comisia noastră și eu am insistat personal pe lângă dumneavoastră, deci acum se face o evaluare globală a felului în care funcționează acordurile comerciale semnate de Uniunea Europeană. Și știu că se pregătește un raport în acest sens pentru luna noiembrie, dar vreau să vă atrag atenția asupra mai multor aspecte. Cum să facem pentru ca mondializarea să fie mai inclusivă și să se împace cu dezvoltarea sustenabilă? Este adevărat că dumneavoastră ne-ați prezentat foarte bine uh, eforturile depuse în acest sens, dar uh, nu vreau să uitați dezbaterea despre cum am avea un mecanism de sancțiuni, un mecanism bazat pe sancțiuni. Nu este imposibil. Eu cred că putem să avem, în plus de mecanismele de soluționare a litigiilor, să avem și un mecanism bazat pe sancțiuni. Cetățenii nu înțeleg un răspuns de genul nu este cu putință. E suficient de voință politică și de lider hotărâți ca să putem să creăm un asemenea mecanism. Și este foarte important să purtăm această dezbatere. Și, cum spuneam, pentru mine un mecanism bazat pe sancțiuni este foarte important. În al doilea rând, să creați un grup de experți foarte bine, dar să nu uitați nici rolul pe care trebuie să-l joace Parlamentul European în toată această muncă. Este indispensabil ca vocile cetățenilor pe care noi îi reprezentăm să fie ascultate, să fie luate în considerare de comisie. Și <clears throat> aș vrea să vă întreb, în acest grup de experți, v-ați gândit să includeți și experți în domeniul legalității între sexe, tot vorbim despre faptul că vrem o mondializare inclusivă, dar cum să vorbești despre mondializare inclusivă dacă nu ții, ții cont de perspectiva de gen în politica comercială și în acordurile comerciale? Trebuie să aveți și experți, o expertă de preferință în chestiunile de gen. În al treilea rând, toate aceste noi măsuri, toate aceste noi instrumente se vor aplica pe viitor. Dar ce se întâmplă cu acordurile care deja au fost semnate și care nu au asemenea capitole, un capitol consacrat dezvoltării uh, durabile? Cum vom putea crea niște mecanisme care să permită includerea acestor capitole despre dezvolta, dezvoltarea durabilă? Mulțumesc! Joachim Schuster are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vorbesc despre trei domenii și să pun întrebări. Primul, politica comercială nu poate fi văzută izolat. Este o parte din uh, ordinea economică și Uniunea Europeană a realizat să facă, să uh, stabilească această relație. Avem acorduri, de fapt, care includ și alte domenii de politici, cum ar fi, de exemplu, parteneriatele de cooperare cu Africa, Ehm, acordul de asociere cu Ucraina, unde acordul uh, comercial sau politica comercială este un instrument pentru a atinge alte obiective. Mi se pare bine să facem așa, însă întrebarea pe care o am eu este cum se poate să dezvoltăm lucrurile pentru ca să ajungem la o politică cu adevărat solidă, care să fie, să aibă și o structură. Adică cum uh, trebuie să arate colaborarea între politica comercială, politica de dezvoltare în legătură cu Africa care sunt structurile pe care le planifică Comisia pentru ca să se asigure, de exemplu, că condițiile impuse uh, legate de susținerea macroeconomică și plățile uh, pentru Ucraina să fie în același timp și compatibil cu ceea ce se întâmplă la nivel de politică comercială. Mi se pare că mai sunt deficite aici și aș vrea să mai îmi dați mai multe informații. Apoi, um, arbitrajul la nivel uh, de investiții și uh, condițiile impuse pentru comerț, da, sunt de acord că dezbaterea însă a arătat că nu este împotriva unei protecții a investițiilor opinia publică, ci că acestea sunt uh, drepturi care n-ar trebui să fie doar speciale pentru investitori. Întrebarea care se pune este, de fapt, ce dorește să facă Comisia pentru ca să și creeze obligații pentru investitori în același timp pentru că ceea ce la noi uh, este de la sine înțeles în Uniunea Europeană, investitorii nu pot face orice, dar ce se întâmplă cu investiții în țările, de exemplu, mai puțin dezvoltate economic, care poate exploatează faptul că există o asuprire a sindicatelor sau condiții catastrofale de mediu cum, ce face Comisia în acest context și cum stabilește ea obligații pentru investitori pentru ca după aceea, printr-o curte internațională, să poată să se regleze totul. Și altă întrebare despre grupul de experți. Nu e foarte clar pentru mine care sunt funcțiile și care sunt competențele pe care ei trebuie să le aibă față de ceea ce avem deja. De exemplu, dialogul cu societatea civilă pe care îl avem deja, uh, sau rolul Parlamentului. Dacă puteți să mai detaliați puțin uh, care este diferența, de fapt, și ideea în spatele a ceea ce ați dorit dumneavoastră să creați prin grupa de experți, grupul de experți. Mulțumesc, doamna Lalung. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. E foarte bine că avem acest schimb de opinii și că putem să discutăm mai larg despre politica comercială, pentru că aceasta trebuie să răspundă mai bine evoluției și structurii schimburilor, dar trebuie și să se adapteze la așteptările cetățenilor. Eu am uh, o idee pe care vreau să o transmit și uh, câteva întrebări. Se pare că ultimele dezbateri pe acordurile comerciale cu SUA și cu Canada au arătat că cetățenii așteaptă ca acordurile pe comerț și pe mediu să fie mai bine adaptate, ca normele în domeniul sănătății publice să fie și ele incluse și ca drepturile omului să aibă un rol mai important. Credeți că putem să ne renovăm într-un fel politica noastră comercială mai mult în direcția de care ziceam? Mă gândesc aici la Comisia Schubert în Franța, care nu este critică față de acordul CETA, ci formulează tocmai idei foarte interesante, cum ar fi cea a unui veto de mediu. Considerați de asemenea și că putem să progresăm spre un capitol de dezvoltare durabilă, așa cum au zis-o și alții, care să aibă același statut juridic ca celelalte um, acorduri de liber schimb? Și o ultimă întrebare, părerea dumneavoastră care este despre rolul pe care poate să-l joace Parlamentul European pentru a gestiona mai bine globalizarea? Mulțumesc foarte mult. David Martin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Două puncte din partea mea. De fapt, poate trei. În legătură cu Singaporul, în primul rând, înțeleg că am publicat de-abia mandatul, dar e un, este vorba de un acord destul de urgent. Uh, Poate putea să ne spună Consiliul ceva dacă pe la jumătatea sau pe la sfârșitul lui, lui octombrie o să putem lua o decizie despre Singapore și dacă o să vedem această decizie ca pe un precedent sau mai degrabă ca pe un caz izolat și o să lăsăm deciziile importante pe mai târziu. Cred că dacă ne întoarcem la masa negocierilor cu Statele Unite, ceea ce e foarte puțin probabil, dar putem să ne gândim eventual să avem doar un TPP și nu un TIPP Uh, pentru că poate că istoria arată că trebuie să scoatem pur și simplu partea de investiții care a fost cea mai toxică parte din negocierile comerciale cu Statele Unite și poate că ar fi mai ușoare lucrurile dacă nu ar exista acest capitol. Și un al treilea punct, care e mai degrabă un comentariu, sunt absolut de acord cu ceea ce a spus la sfârșitul prezentării dumneavoastră. E clar că rolul parlamentelor naționale, nu numai în comerț, ci și în general, este să facă un control administrativ, însă ei nu pot face asta decât dacă au informații. Și motivul pentru care CETA a funcționat este pentru că n-a funcționat bine, este pentru că informația venea la sfârșitul procesului. Degeaba venea mandatul când în alte stagii înainte nu venea în alte stadii informația. Deci eu zic că e adevărat ce spuneți dumneavoastră, că dacă avem transparență încă de la început, atunci rolul parlamentelor naționale devine mai important și anume de a controla miniștrii, de a îi face să răspundă în fața parlamentelor și după aceea Parlamentul European să spună da sau nu la sfârșitul procesului. Da, într-adevăr și la nivel regional același lucru. Am vorbit cu guvernele regionale în Germania și le-am spus foarte clar că încă de la început trebuie să da mandat guvernului lor. Da, mulțumesc. Eu o să vorbesc despre mandat, pentru ca să fie foarte clar că trebuie să existe un mandat separat care să se ocupe de protecția investitorilor. Întrebarea mea este dacă acest mandat separat va trebui să fie solicitat într-un stadiu mai târziu în negocieri, cum o să se introducă în procedura originală a mandatului, se poate să nu frâneze viteza negocierilor, pentru că impresia mea este că oamenii întotdeauna sunt ținuți uh, ostateci pentru ca să fie sigur că vor ceda la partea cu investițiile înainte ca să se termine mandatul și nu aș vrea să se întârzie lucrurile. Titlul este totuși folosirea uh, potențialului globalizării și deci eu cred că trebuie să ne gândim și cum să avansăm mai repede. Momentan, uh, ori facem o separare de procedură, eu înțeleg că există anumite cerințe în legătură cu procedura, nu, um, nu înseamnă neapărat că celeritatea se va ameliora în negocieri dacă facem așa, dar cum putem să folosim cu adevărat uh, globalizarea și potențialele sale? Mulțumesc! manure. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult mulțumesc domnului Corte. Domnule președinte, sunt foarte surprinsă pozitiv de raport, dar nu sunt încă mulțumită și o să încep cu partea pozitivă, pentru că e foarte importantă. Comisia Europeană a recunoscut că globalizarea aduce și aspecte negative cu sine. Întreprinderile pot fi uh, ațățate una împotriva celelalte, uh, există um, concurență deloială, neloială, se pot încălca reguli internaționale și se ce evaziune fiscală. Însă, Comisia înțelege că există și alte motive de nemulțumire, probleme uh, de toate zilele, probleme cotidiene și acestea creează o fundație de neliniște în, în general în societate. Mă bucur că ați înțeles ce se întâmplă. Însă nu sunt încă mulțumită pentru că eu cred că Comisia nu recunoaște încă rolul pe care îl joacă ea în acest proces. Pentru Comisie, globalizarea este o evoluție pozitivă, există câștiguri pentru întreprinderi, mai multe alegeri pentru consumatori și mai multe locuri de muncă în general. Dar Comisia acum, deodată, printr-un uh, tribunal de investiții internațional a creat mai multe costuri pentru întreprinderi, ceea ce pedepsește IMM-urile și pedepsește mediul. Consumul suplimentar pe care îl propuneți dumneavoastră duce și la mai mult transport pe întreaga lume, ceea ce este dăunător pentru mediu și nu se spune foarte mult despre aceasta. Piața este din ce în ce mai puțin reglementată, ceea ce duce până la urmă la o spirală uh, vicioasă în legătură cu calitatea produselor. Comisia nu vrea să recunoască așa ceva. Domnule președinte, e mai, cu cât le arătăm, le facilităm întreprinderilor uh, să meargă în locuri ieftine unde pot angaja mână de lucru ieftin, ieftină, cu atât mai gravă este problema. Vreau să vă dau o imagine din Olanda, când uh, dau pe afară râurile și se știe exact unde s-au spart uh, digurile. Deci trebuie să vedem unde au apărut uh, problemele, unde suferă mediul cel mai mult. În loc să dăm mai multe drepturi întreprinderilor printr-un uh, tribunal uh, multilateral pentru investiții, aș vrea mai degrabă să introducem în economie mai multe drepturi ale omului. Eu sunt pentru criteriul de dezvoltare durabilă și eu cred că acesta trebuie să fie gestionat așa încât să se poate atinge și acordul de climă. E vorba de o provocare foarte mare. Dacă acesta uh, este punctul de plecare, să avem mai multe câștiguri pentru întreprinderi decât uh, să avem o chestiune, o, o situație corectă, nu mi se pare bine. Doamna Hautala, mulțumesc. Mi se pare foarte bine că Comisia a învățat câteva lecții din greșelile trecute și vreau să urmăresc foarte atent cum se va concretiza acest lucru, inițiativele viitoare. A spus că în noiembrie va avea loc un raport pe implementarea acordurilor de liber schimb uh, care sunt pe cale să fie încheiate sau au fost încheiate și aș vrea să vă propun ca în spiritul discuției și uh, discursului domnului Juncker din Starea Uniunii des, despre publicarea mandatului de negociere, aș vrea să vă întreb așadar în acest context dacă puteți să ne promiteți și că vechile mandate de negocieri uh, vor fi publicate. Pentru că eu cred că aceasta ar putea să meargă foarte bine mână-mână cu promisiunea făcută despre viitoarele mandate de negociere. În legătură cu transparența, colegii, mai ales David Martin, au spus foarte bine că fiecare parlament național trebuie să aibă o un control asupra guvernelor și pot să vă spun că deputații și grupurile politice din Parlamentul European ar putea să își încurajeze prietenii de partid să acționeze exact în acest spirit. Există o discrepanță foarte mare în felul în care parlamentele acționează acum și eu mă bucur că vin dintr-o țară în care parlamentul este foarte implicat, dar nu este așa peste tot. Ideea că mandatul, proiectul de mandat să meargă mai întâi la parlamentele naționale și la parlamentul european în timpul publicării, vreau să vă întreb în contextul acesta dacă următorul pas ar fi ca Parlamentul European și eventual și parlamentele naționale să aibă ceva de zis înainte ca proiectul de mandat să meargă la Consiliu. Credeți că ați putea implica Parlamentul European mai formal în procesul de negociere a mandatului? Desigur că aceasta trebuie să se întâmple în, pe domeniul de definiție al tratatelor, însă ă, aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile. M-am uitat și la raportul de implementare pentru comerțul pentru toți, care pentru mine este cumva un schelet al obiectivelor uh, europene în politica comercială și am văzut că dumneavoastră, de exemplu, vorbiți despre regulamentul cu privire la mineralele de conflict, minereurile de conflict Uh, și despre felul în care uh, țările pot să acționeze responsabil în uh, comerțul din acest domeniu. Puteți să ne spuneți de ce Comisia este atât de rezistentă când e vorba să urmeze exemplul și în alte domenii în care ar putea să folosească due diligence-ul ca un instrument uh, obligatoriu. Mulțumesc! Mulțumesc! Să știți că eu închisesem lista de vorbitori, dar haideți, vă las puțin, scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut senzația, domnule președinte, Mai vorbește o altă vorbitoare din sală? Da, în legătură cu metoda de a aloca cuvântul, am întrebat dacă cineva dorește să ia cuvântul. Colegii au ridicat mâinile, eu am notat persoanele care doreau să ia cuvântul. Dacă am trecut cu vederea pe cineva, am cer scuze. Vă mai permite două lor de cuvânt acum. Dar vă rog, haideți să încercăm să fim mai stricți cu metoda. Vă rog, domnul Ferron dânsul dorește să dea cuvântul mai departe, întâi. Bine. Haideți să luăm o decizie, vorbesc eu. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze dacă nu am fost uh, destul de clară să-mi arăt interesul uh, pentru ca să vorbesc. Vă vorbi în italiană. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care mi le-ați dat și eu am reținut că Comisia comunicarea Comisiei are, aduce imbolduri interesante. Însă există anumite idei pe care eu nu pot să le împărtășesc. Mă gândesc aici la noile inițiative ca instrument de controlare a investițiilor directe și publicarea directivelor de mandatului de negociere. Însă mă opun la ideea de a avea o curte multilaterală pentru investiții și vreau, am avut uh, ocazia să-mi argumentez poziția în dezbaterea aferentă. Cred că vreau, ar fi bine să vedem cum uh, uh, putem să folosim uh, tratatele, pentru că totuși tratatele nu întotdeauna au adus deciziile cele mai bune. Câteodată s-au modificat legislația pentru ca întreprinderile mari să poată beneficia. Anumite programe europene au avut chiar efecte negative asupra țărilor în curs de dezvoltare cu care avem acorduri de parteneriat comercial. Așadar, trebuie să vedem cum putem promova comerțul echitabil. În legătură cu incluziunea unor capitole de dezvoltare sustenabilă, eu cred că capitole pe care vrem să le introducem trebuie să fie și ele acompaniate de sancțiuni ca să servească la ceva. Și, din nou, altfel vom vorbi numai retorică și vorbe goale și nu vom avea nicio referire la sancțiuni. În ceea ce privește importanța de a include societatea civilă în politica comercială, și sunt absolut convins că trebuie să o facem, aș vrea să întreb Comisia cum se poate convinge Comisia ca uh, toate acordurile să se bazeze și pe consensul parlamentelor naționale, pentru că eu nu cred că altfel societatea civilă se poate simți atinsă în sensul de implicată. În legătură cu mandatul de uh, negociere, știm că însă în detaliu stă problema și uh, să vedem dacă organismul pe care dumneavoastră îl propuneți pentru certificarea deciziilor Comisiei va funcționa sau dacă va servi uh, Uh, și cetățenilor. În legătură cu viitorii parteneri comerciali, mai ales în uh, America, uh, Africa de Sud, sper că Comisia să poată să asculte interesele tuturor sectoarelor, ne uitând însă că Europa este patria unei producții alimentare foarte importante și că aceasta trebuie să fie protejată, chiar dacă nu reprezintă neapărat o majoritate. Mulțumesc! Domnule președinte, eu nu cerusem cuvântul, dar fiind dat că sunteți cineva inteligent, deci o persoană inteligentă, vreau să vă spun că ieri am participat la audierea comisarului Hogan pe agricultură și m-a speriat un anumit lucru, și anume starea de negociere cu, uh, negocierilor cu Mercosurul. Avem probleme cu fraude la, în carnea din Brazilia, dar și cu contingentul foarte important de peste 10.000 de tone care ar putea să ajungă în Europa, ceea ce e destul de mult. Aș vrea să-mi spuneți ceva despre aceste negocieri care am senzația că sunt cam împiedicate și aș vrea să știu unde ne aflăm. E vorba de cel mai periculos acord pentru agricultura europeană în momentul de față, deci cred că merită un răspuns. Mulțumesc foarte mult. Și acum voi da cuvântul vorbitorului nostru, domnule Cort. Vă mulțumesc frumos pentru întrebări pentru idei și pentru sugestii pe care le voi transmite superiorilor mei. Mai multe întrebări erau recurente. Am să încerc așadar să răspund tuturor după plac. Și cu dumneavoastră și în alte foruri discutăm despre aceste două idei, dezvoltarea durabilă și sancțiuni. Știți că există un document în pregătire, deci astăzi, din păcate, nu pot să vă dau mai multe amănunte. Nu pot decât să vă confirm că trebuie să purtăm această dezbatere și comisarul este perfect conștient de acest lucru. Știe cât de mult îi pasă Parlamentului de aceste două aspecte. Există un punct pe care doresc să-l evidențiez. Prin politica comercială nu putem să facem tot, indiferent cât de ambițioși am fi. Poate că avem politica comercială cea mai ambițioasă din întreaga lume, însă politica comercială nu poate să înlocuiască politica externă sau alte politici, deci există o limită dincolo de care nu putem să mergem. Deci uh, nu putem să mergem mai departe, dar vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Egalitatea între sexe și mai ales apropo de componența grupului de experți. Da, aveți dreptate. Termenii de referință pentru acest nou grup de experți permit părților interesate să-și depună candidatura. Va exista un prag Cred că avem un număr de membri de maxim 30 sau 40. Alegerile vor fi diferite, dar răspunsul meu la sugestia dumneavoastră este că da, se poate. Legătura dintre noul grup și actualele structuri pe care le avem, care ne permit să dialogăm cu părțile interesate. Există dialogul cu societatea civilă, în primul rând. Acesta este cât se poate de deschis, nu există o listă prestabilită, toată lumea este binevenită la discuții, ceea ce are o valoare în sine. Acest nou grup, noi ne-l dorim mai structurat și să primim de la acest grup consiliere, lucru care nu este cu putință în dialog cu societatea civilă. Am avut un grup de consilieri pentru TTIP, care acum evident nu se mai întrunește, dar noi nu vrem să se înțeleagă că am renunța la acest uh, unealtă, care a fost foarte utilă. Ne-a înlesnit munca și avem o facilitate în a stabili o relație de încredere cu experții. Deci, vom încerca să primim cât mai multe candidaturi interesante cu putință pentru acest grup de experți. Trec acum la protecția uh, investițiilor. Mai multe observații au fost formulate despre politica noastră în această privință, inclusiv în ce privește uh, instanța pentru investițiile multilaterale este un proiect pe termen foarte lung. Nu cred că se va încheia înainte de sfârșitul mandatului acestei comisii, dar este deosebit de important ca Uniunea Europeană să-și păstreze rolul de lider în discuțiile mondiale despre această instanță. Dar discuția nu este deloc ușoară. Statele membre și alții spun că pentru țări ca Noua Zeelandă și Australia nu avem nevoie de uh, un sistem special de soluționare a litigilor sau de o instanță care să se ocupe de investițiile multilaterale, pentru că în aceste țări există statul de drept, deci dacă există companii care nu sunt mulțumite, se pot adresa oricărui tribunal din propria lor țară. Dar atunci când negociezi cu China, cu China, mă scuzați, e clar că în acest caz ai nevoie de asemenea instanță dar nu pentru negocierile cu Australia și Noua Zeelandă. Oricum, discuțiile sunt uh, în curs de desfășurare și deocamdată nu pot să vă spun nimic mai mult. Singapore. În ce stadiu ne aflăm cu Singapore? Negocierile, ceea ce numim noi în jargon uh, reformării, este un acord mix, așa cum a spus foarte bine curtea. Avem protecția investițiilor și un alt portofoliu acolo. Deci acum am separat acordul în două. Avem negocierile pentru zona de liber schimb și apoi uh, acest capitol separat pentru protecția investițiilor. Singapore a reacționat pozitiv, acum trebuie să renegociem cu ei Totul se desfășoară într-o atmosferă prielnică și să sperăm că la începutul anului viitor vom ajunge în faza în care vom cere și Consiliului și Parlamentului să își dea acordul în mod oficial. Aceasta este prioritatea, ca și Vietnamul de altfel. Cu Vietnamul ne aflăm cam în aceeași situație. Negocierile cu Vietnamul însă nu progresează la fel de rapid precum cele cu Singapore. În cele din urmă există două momente cheie. Momentul în care dumneavoastră și Consiliul va trebui să acceptați cele două acorduri cu Singapore și momentul în care Consiliul va adopta proiectele de mandat de negocieri cu Australia și Noua Zeelandă. Pot să vă spun că am avut foarte multe discuții bilaterale sau în alte foruri cu statele membre, uh, inclusiv la Tallinn în urmă cu câteva săptămâni uh, cu grupul de politici comerciale și statele membre nu au aceeași poziție despre uh, conceptele teoretice. Ei vor să vadă concret mm, prevederile acordurilor, textele și spun dați-ne ce de analizat și după aceea vom avea o poziție. Dacă vreodată va exista un alt acord de liber schimb cu Statele Unite, <laughs> domnule Martin, rămâne de văzut. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră apropo de ideea de a trimite aceste texte uh, către Parlamentele Naționale. Cred că e singura posibilitate. Parlamentele naționale oricum sunt doritoare și deseori au uh, adresat critici comisiei și cred că aceste critici erau legitime. Noi nu vrem să rămânem într-un turn de deci noi știm ce se întâmplă. Dar în același timp uh, e greu pentru 600 de oameni să facă tot de la Bruxelles. Și avem nevoie de ajutor, chiar și de la dumneavoastră. Doamna McLarkin, ați vorbit despre un alt uh, capitol din protecția investițiilor și ce se va întâmpla cu dinamica negocierilor dacă avem acum două mandate și două negocieri uh, diferite. V-am spus, pentru Australia și Noua Zeelandă, probabil că așa se va întâmpla, dar de îndată ce vom ști foarte clar că în fiecare acord de liber schimb va exista un acord aparte pentru protecția investițiilor, atunci negocierile poate vor fi lesnite. Dacă până la urmă avem două acorduri diferite, nu contează foarte mult. Nu se va schimba foarte mult nici metoda de negociere, nici uh, puterea care ne este dată pentru a conduce aceste negocieri pentru că le vom da în acordul de liber schimb uh, un motiv suficient de puternic ca ei să accepte și acordul de protecție investițiilor. Dar acestea sunt niște chestiuni interne care n-ar trebui să conteze prea mult pentru țara um, cu care negociem. Totuși, observația dumneavoastră este cât se poate de pertinentă. Acum am plăcerea deosebită de a vorbi și limba maternă și voi vorbi în olandeză pentru uh, doamna deputat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră și pentru intervenție. Aș vrea să spun că Comisia nu vrea să uh, fugă de responsabilități. Pot să fiu de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, dar uh, noi facem exact contrarul la ceea ce spuneți dumneavoastră. Noi vrem să ne exportăm standardele, cele mai bune standarde. Ne dorim ca standardele noastre să fie conforme și cu cele mai uh, înalte standarde internaționale. Reiau în engleză doar pentru a încheia. Exemplul pe care l-a dat uh, doamna deputată finlandeză și despre ce se întâmplă în țările scandinave, da, poate că ar trebui să exportați acest model în statele membre care nu sunt la fel de avansate și să implicați într-o mai mare măsură parlamentele naționale. Ar putea Parlamentul să fie implicat în scrierea mandatelor de negocieri? Comisia, funcționarii de la comisie întotdeauna uh, pleacă urechea la ce spuneți dumneavoastră. Uh, noi suntem responsabili în fața dumneavoastră, ținem cont de părerile dumneavoastră, dar din punct de vedere instituțional nu se poate ca uh, această uh, comisie să aibă un cuvânt de spus despre conținutul mandatului. Asta ar însemna să mergem prea departe. Domnul Ferrand, apropo de Mercosur, am avut plăcerea ieri, domnule Ferrand, să asist la o întâlnire de mai, de mai mult de două ore la Comitetul Agricol despre Mercosur și despre chestiunea uh, cărnii de vacă. Eu am dat toate argumentele pentru a apăra această ofertă, dar se pare că n-am reușit să conving prea multă lume și în niciun caz uh, grupul dumneavoastră. Totuși, nu putem să avem acum o dezbatere despre Mercosur. Eu sau unul dintre colegi pot să vină la un alt moment ca să discutăm despre Mercosur, dar două elemente sunt foarte importante. E clar și trebuie să fie clar pentru toată lumea că dacă nu facem o ofertă reală și substanțială pentru carnea de vită și pentru etanol, nu va exista un acord cu Mercosurul. E foarte clar. Toți cei care spun că trebuie să excludem carnea de vită și chiar și etanolul din acord, de fapt spun nu vrem un acord cu Mercosur au dreptul să aibă această poziție, dar nu este poziția Comisiei Europene și cred că nici a Uniunii Europene. În al doilea rând, felul în care prezentăm oferta. Am făcut oferta un an prea târziu. Am așteptat, din cauza faptului că aceste chestiuni erau foarte delicate, am așteptat să aibă loc toate alegerile importante din Europa, însă felul în care am prezentat oferta a ținut cont de toate aceste uh, sensibilități și am uh, împărțit contingentul în două, pentru etanol există un contingent pentru uh, combustibil și două treimi din etanol nu poate să fie importat decât în scopul industrial, deci pentru industria chimică din Europa, care are nevoie de etanolul din uh, țările Mercosur. Același lucru și pentru carnea de vită. Există două contingente, 35.000 carne proaspătă și 35.000 uh, carne congelată. Și așa cred că am ținut cont de sensibilitățile tuturor lucru. Vă mulțumim și cred că rămânem uh, uh, vigilenți, păstrăm legătura. Vedem că există uh, aspectele pozitive și aspectele negative uh, pe care le atribuim mondializării și care țin de politica comercială, care rămân uh, cât se poate de actuale, mai ales după alegerile din mai multe state membre. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Good. Die nächsten beiden Punkte handeln ja Următoarele două puncte tratează de asemenea de un element, cu un element, un element foarte important al politicii comerciale E vorba de punctul 6, delegația noastră ad hoc al grupului de coordonare al conferinței parlamentare la forumul public al OMC, Geneva 26-28 septembrie 2017. O tradiție foarte bună acest forum public pentru că activitatea OMC-ului devine, omc devine mult mai publică, mult mai cunoscută, se discută cu societatea civilă și noi cu Parlamentul European împreună cu IPU-ul am organizat o conferință pentru a vedea cum putem să facem comerțul echitabil. Am discutat din perspectivă parlamentară, bineînțeles. A fost o, o întâlnire foarte interesantă, foarte bună. Au fost cam o mie de 2000 de participanți în uh, cinci uh, reuniuni diferite și cred că a fost într-adevăr uh, un exemplu de succes pentru deschiderea unei organizații care a fost mult timp foarte închisă, cum este OMC-ul. A fost, am avut o deschidere a sesiunilor cu doamna Lagarde, cu uh, ministra argentiniană la Cora și cu domnul Krugman, care este cunoscut probabil unora de la televizor, o discuție foarte interesantă pe total. Dincolo de forumul public, a fost important și că ne-am putut uh, conversa cu colegii din alte parlamente despre viitorul OMC-ului în uh, comitetul director al conferinței parlamentare. Și a fost foarte bine să putem uh, să confirmăm că și OMC-ul trebuie controlat parlamentar și să aibă, de asemenea, și un mandat uh, aferent. Nu trebuie să pierdem din vedere posibilitatea aceasta. Deci a fost foarte important uh, că au venit toți colegii la această mm, conferință și cel mai important, de asemenea, a fost și că am pregătit conferința ministerială de la Buenos Aires – după cum înțeleg eu, pregătirea organizatorică e foarte bună. Cea de ceea ce însă nu uh, ne elimină dubile pe care le avem în legătură cu implicarea Statelor Unite. Am avut ocazia și să discutăm cu ambasadorul UE și am avut și ocazia să discutăm și cu ambasadori, astfel încât um, privirea pe care am putut să o primite, să o ținem după aceste toate întâlniri a fost foarte realistă, cred eu, și am putut dezbate cu adevărat uh, viitorul OMC. Vom continua în orice caz să facem eforturi. Inma și Emma au fost prezente din delegația aceasta. Dacă doresc să eventual să completeze ceva, Emma, nu? Bine. Vom avea un raport scris al uh, delegației și deci o să putem să-l citim mai târziu. Trecem acum la punctul 7, care de fapt este ca o prelungire a acestui punct. După cum știți, cea de-a 11-a ediție a conferinței ministeriale a OMC va avea loc între 10 și 13 decembrie la Buenos Aires. Și noi, ca Parlament, vom fi prezenți cu o delegație de 15 membri. 15 membri vor merge la Buenos Aires ca membri ai delegației oficiale ai Uniunii Europene. Eu zic că e foarte importantă această nuanță pentru că noi, ca Parlament, desigur, avem uh, pretenția să fim uh, informați uh, și în același timp să acompaniem procesul pe care îl conduce Comisia și să-l și controlăm. Pentru ca să vorbim clar și despre mandat, îl avem pe președintele, uh, copreședintele uh, comitetului director, domnul Rübich, aici și avem o propunere de rezoluție pe care o vom adopta la plenară chiar înainte de conferință, pentru ca să se înțeleagă foarte bine care sunt prioritățile noastre. Sunt convins că nu va fi o conferință ușoară. La câteva puncte de pe ordinea de zi deja am discutat despre comportamentul Statelor Unite. După cum știți, la Marrakesh a avut loc o conferință pregătitoare, o întâlnire informală a unor miniștri și a doamnei comisar, domnul Lighthizer, care este însărcinatul cu comerț uh, al Statelor Unite, a anulat cu puțin înainte participarea sa, ceea ce arată că nu avem un rol activ al SUA în cadrul OMC în viitorul apropiat și deci cu atât mai important va fi să putem să găsim parteneriate cu alții pentru ca uh, sistemele multilaterale de comerț să fie menținute în viață și consolidate. Și de asemenea și pentru ca să putem face posibile progresele. Chiar și dacă sunt convins că nu vom putea face un pas foarte mare înainte, vom putea miza totuși pe dialogul cu partenerii noștri pentru ca să vedem care sunt progresele pe care putem să le facem în contextul actual. E evident că în țările în curs de dezvoltare există o nemulțumire destul de evidentă în ceea ce privește punerea în aplicare a agendei de la Doha. Iar conferința OMC uh, ar putea să ajungă în anumite situații în care să nu ducă neapărat la un succes. De aceea parlamentarii au o sarcină foarte clară și importantă de a asigura că sistemul multilateral nu implodează. Iată de ce chiar în uh, amontele acestei conferințe, pe 9 decembrie, noi avem o conferință parlamentară. Trebuie să transmitem mesajul că vrem o organizație multilaterală a comerțului care se bazează pe valori și deci principiul dreptului trebuie să se aplice și nu principiul celui mai puternic. Cam atât ca introducere. Dorește cineva să ia cuvântul. Ist nicht der Fall. Nu este cazul. Atunci o să dau cuvântul comisiei cel mai bine, din partea DigiTrade, domnul Pitor Riditskovski. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să spun câteva cuvinte legate de ceea ce se întâmplă cu pregătirile pentru conferința interministerială și în special ce s-a întâmplat la Marrakesh în ultimele zile. După cum știți, luni și marți mm, a avut loc o reuniune interministerială cu 40 de miniștri care au participat și s-au angajat într-o discuție aprofundată legată de pregătirea acestei conferințe. UE a fost reprezentată de comisarul Malmström, care a repetat uh, angajamentul nostru puternic față de sistemul comercial multilateral și de nevoia de a avea rezultate concrete în urma acestei conferințe ministeriale. Am uh, recunoscut munca făcută în organizație în ceea ce privește subvențiile pentru pescuit și subvențiile pentru securitatea alimentară și uh, vom lucra cu alți membri pentru a obține rezultate în aceste domenii, dar am subliniat cu tărie că pentru UE restul subiectelor care trebuie să fie discutate și pregătite pentru convenția ministerială este mult mai extins. Nu ne putem concentra doar pe aceste două subiecte, trebuie să avem mai multe elemente care să fie luate în calcul și discutate în următoarele săptămâni, astfel încât să avem un pachet la Buenos Aires uh, un pachet care să găsească un echilibru între deciziile și rezultatele concrete și acele decizii și viitoarea activitate a OMC de după conferința ministerială. Am, aș dori să subliniez că UE a venit cu mai multe propuneri în ultimele luni pentru o muncă suplimentară la OMC, în special sprijinul intern pentru agricultură, care este un domeniu important pentru mulți membri și care are o legătură puternică cu uh, achiziționarea de uh, acțiuni pentru uh, securitate alimentară. Am discutat și despre comerțul electronic, despre transparență pentru a sprijini IMM-urile. Uh, și am vorbit de asemenea și despre subvențiile industriale. Deși deci discuția din Marrakesh a fost foarte dificilă, foarte complicată, vreau să subliniez că uh, am văzut mult angajament, multe, mulți membri vin cu propuneri sau solicitări concrete legate de rezultate. Cu toate acestea există o divergență considerabilă printre membrii legată de subiectele care urmează a fi discutate. Cred că acest lucru a fost uh, rezumat cel mai bine de directorul general al OMC la finalul reuniunii de ieri din Marrakesh, a spus că ambiția există, dar nu există și realism. Și este nevoie de amândouă pentru ca această conferință ministerială să reprezintă un succes. Președintele uh, acestei reuniuni, uh, ministrul de uh, Comerțului din Maroc, a încheiat uh, ședința referindu-se la următoarele domenii de lucru pe care vrea să le ia în calcul, în, special, în primul rând agricultura, apoi subvenții pentru pește, apoi regulamente interne pentru serviciile interne și apoi continuarea discuțiilor legate de comerțul electronic. Uh, pentru că este un domeniu extrem de important pentru mulți uh, membri. Nu, în cele din urmă, ministrul Malcora, care este președintele conferinței ministeriale din uh, Buenos Aires, a concluzionat că pachetul care trebuie să fie convenit și urmărit pentru MC11 trebuie să conțină, în mod evident, rezultate specifice, dar și uh, un element care să privească spre viitor, atât uh, pe fond cât și din punctul de vedere al procesului. În ceea ce privește pregătirile pentru conferința ministerială, vom uh, informa în continuare Parlamentul European cu în legătură cu progresele și sperăm să avem o coordonare foarte bună uh, la fața locului în Buenos Aires pentru a ne asigura că există un flux de informații bun și că toată lumea este la curent cu ce se întâmplă și cu evoluțiile pe măsură ce avansează discuțiile. Mulțumesc! Thanks a lot. To be honest, your presentation is not Mulțumesc mult, ca să fiu sincer, uh, prezentarea noastră nu se pupă cu informațiile pe care le-am uh, primit eu de la Marrakesh am auzit că sunt mai multe conflicte și că această frază optimistă pe care ați utilizat-o, pe care ați citat-o, pe care a spus-o președintele, nu reflectă practic fondul problemei și în al doilea rând problema SUA despre care n-ați discutat. Ați putea să ne dați un răspuns pe ambele teme? Da, bineînțeles. Așa cum am spus în prezentare, situația este foarte dificilă. Acest lucru a reieșit clar din discuții, discuțiile care au avut loc la Marrakesh. Dar, fundamental, ceea ce s-a discutat și Ceea ce uh, înțeleg uh, membrii este că trebuie ca în următoarele săptămâni să uh, încercăm să obținem un rezultat în ceea ce privește subvențiile pentru pește și în ceea ce privește securitatea alimentară, pentru că mandatul care a fost convenit la Bali a fost apoi confirmat la Nairobi. Deci cred că în acest context uh, Președintele a vorbit despre o muncă suplimentară în ceea ce privește agricultura și uh, pescuitul în concluziile sale. Apoi, cred că este o valoare corectă a președintelui acestei reuniuni, cum că se poate lucra uh, în continuare pe marginea regulamentului uh, privind serviciile interne și comerțul electronic, deși suntem foarte departe de a ajunge la un consens, în special uh, în privința comerțului electronic, care reprezintă un punct fierbinte pentru mulți membri. În ceea ce privește regulamentul privind serviciile, există un text pe masă care este sponsorizat de peste 40 de membri ai OMC. Nu există probleme pe fond fond aici, există mai mult o problemă de tactică care împiedică progresul. Dar perspectiva este că s-ar putea lua măsuri aici, s-ar putea înregistra progrese. În ceea ce privește comerțul electronic, problema este mai degrabă una politică. Este un domeniu în care, în mod clar, va fi foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să obținem rezultate concrete la conferința ministerială dar vom încerca să obținem ceva specific în legătură cu o activitate după, o activitate suplimentară după această conferință, pentru că acest lucru este esențial pentru mulți membri ai OMC și face parte din uh, subiectele viitoare care trebuie să fie discutate. În ceea ce privește întrebarea legată de SUA, Vreau să subliniez că Statele Unite, în declarațiile sale de la Marrakesh, a repetat angajamentul de a obține rezultate la conferința ministerială. Cu toate acestea, a subliniat că, din punctul său de vedere, nu pare să existe unitate sau consens între membrii în special în ceea ce privește dorința de a avea rezultate ambițioase pe marginea subiectelor discutate. Asta, firește, creează o problemă și vom urmări cu atenție procesul. Din punctul nostru de vedere, Trebuie să ne asigurăm că vom continua în dezbateri și vom împinge lucrurile mai departe pe anumite subiecte pentru a putea face un avans tehnic cât mai mare și apoi să avem o bază de decizie uh, la Buenos Aires pentru a obține un rezultat uh, real și să nu internalizăm uh, punctele de vedere negative care sunt răspândite și urmărite de anumiți membri. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Wie so schön heißt, die Hoffnung. Äh, Așa cum se spune frumos, ultima mare speranța. În ciuda acestei situații, o să continuăm cu rezoluția. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 17 octombrie și vom vota în comisia noastră pe 9 noiembrie. Domnule Tacula, dorea să mai spuneți ceva, cred, nu? Yeah, uh, thank you, Chair. Da, domnule președinte, mulțumesc. Îmi cer scuze, am venit mai târziu. Am fost la o altă comisie sub președinția doamnei Gresle. Voiam să știu dacă ați discutat deja conferința de la Buenos Aires. Deci deja s-a discutat. Da, dar dacă aveți vreo observație, aveți două minute la dispoziție. I, I can try to say something, so... O să încerc să spun câte ceva. Dar după cum știți, în momentul de față, membrii OMC au uh, decis ce să se discute după această conferință ministerială, dar ordinea de zi se pare că încă nu a fost stabilită din cauza diviziunilor între OMC. Uh, în ceea ce privește agricultura, sper să ne putem uh, aștepta la niște rezultate. Există însă membrii care nu par a fi foarte angajați uh, față de obținerea unui rezultat. Sper totuși să avem o discuție deschisă și constructivă cu colegii din alte parlamente la Buenos Aires. Este important ca UE să aibă un rol activ în aceste discuții și să fie un jucător cheie la Buenos Aires. Trebuie să continuăm dialogul cu alte, alți membri, cum ar fi SUA sau India, care nu au scopuri atât de ambițioase pentru această conferință. Bineînțeles, SUA este în continuare cel mai mare actor în această discuție. Au continuat să amâne numirea unui ambasador pentru Geneva și au fost destul de deschiși în ceea ce privește scepticismul față de OMC. All trade negotiations. For this reason, I find it crucially important that Agricultura rămâne în continuare un subiect fierbinte și tocmai de aceea cred că ar trebui să discutăm uh, în continuare despre agricultură. Mai am încă 15 secunde la dispoziție, deci pot uh, continua. Uh, eu rămân optimist că vom avea o discuție constructivă acolo și acum am făcut două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rubich. Ja, zuerst möchte ich Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc și doresc să mă scuz pentru că în același timp am avut voturi la ITRE și așa este în viața noastră. Nu e foarte ușor să te împarți între săli. În ciuda acestei uh, probleme, eu cred că OMC-ul care va avea loc la Buenos Aires este o reuniune foarte importantă. Vreau să subliniez că reuniunea parlamentară care are loc pentru prima dată a fost o idee inițială din Parlamentul European. și uh, cred că ar trebui să ne orientăm după prioritățile pe care le-am stabilit atunci. Deputații care sunt membri și în uh, OMC, deputații din parlamentele naționale, se întorc după aceea și trebuie să voteze despre um, subiectele acestea, mai ales din țările în mai puțin dezvoltate. E foarte important să poată să fie informați. Trebuie să vorbim despre uh, cum putem să ne punem în legătură cu diferiții uh, purtător de decizii, pentru că eu cred că Buenos Airesul va fi o ocazie foarte bună de a îmbunătăți uh, e-comerțul, ceea ce pentru IMM-uri este o mare provocare. Femeile trebuie, femeilor trebuie să li se dea mai multe șanse să găsească un loc de muncă, iar în legătură cu obiectivele uh, mileniului sustenabile, nu cred că e foarte ușor să le acordăm tuturor uh, o importanță egală. Deci Parlamentul European ar trebui să vadă care sunt punctele pentru Parlamentul European care ar trebui să fie puse pe ordinea de zi la conferință, ce va ați considera că este mai, uh, mai important. Și noi uh, de la Parlament putem după aceea să stabilim priorități care să fie conforme cu OMC-ul și care în același timp să corespundă părerii noastre politice. Eu zic că sunt șanse să facem progrese mari, de aceea sunt foarte interesat să văd cum uh, se va pune în aplicare această propunere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, cum am menționat, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 17 septembrie și sperăm să avem votul pe 9 noiembrie. Și apoi uh, vom avea ocazia să adoptăm raportul în uh, plenară înainte de începerea conferinței. Vom avea o discuție aprofundată în ceea ce privește rezultatul de la Marrakesh și pregătirile pentru Marrakesh pe 25 octombrie la Strasburg. Și acum o să luăm o scurtă pauză de două minute, pentru că următorul punct este cu ușile închise. Asta înseamnă că doar suspecții obișnuiți, suspecții de serviciu, au voie să rămână în sală.